maternity leave, concediul de maternitate. Și ca atare, pentru început, am să dau cuvântul doamnei Arena Maria, care este uh, autorul acestei întrebări, să ia cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. dezbaterea pe care am avut-o în hemiciclu privind concediul de maternitate s-a derulat în iulie anul trecut. Deci a trecut aproape un an. Ce s-a întâmplat de atunci? Nu mare lucru. Eh, sigur că eh, Franz Timmermans eh, este dispus să reanalizeze în cadrul procedurilor refit această directivă privind concediul de maternitate. Noi uh, ne-am angajat să rezolvăm această problemă cu Consiliul, dar până acum fără succes. Deci aici acuz public pasivitatea Consiliului, dar de asemenea faptul că asta constituie un precedent. Două instituții s-au pronunțat, dar Consiliul nu este dispus să ia atitudine. Deci, acest lucru este inacceptabil. Inacceptabil în cadrul relațiilor interinstituționale, este lipsă de respect față de celelalte două instituții europene care sunt prezente în seara aceasta aici, dar este de asemenea inadmisibil vis-a-vis -vis de milioanele de mame și de copii care sunt uh, privați de a beneficia de justiție uh, socială. Unde este acest triplu A pe care uh, domnul Juncker Juncker l-a anunțat, pentru că Deocamdată uh, toată problematica se pare că a fost uh, aruncată la coș. Deci uh, Consiliul trebuie să se pronunțe, dar până atunci femeile care devin mame sunt penalizate practic. Deci, ă, noi ă, dorim să ă, votăm mâine o rezoluție, dar trebuie ca în Europa femeile și mamele să fie o Europa care să fie notată cu un triplu A din punct de vedere social. Aceasta este așteptarea noastră, pentru că din 1992, când a fost adoptată prima directivă privind concediul de maternitate, lucrurile nu au progresat. Deci, de aceea, astăzi, în 2015, ne aflăm în această situație nefericită. Nu este nevoie de 20 de ani pentru a legifera ceva. Este vorba despre o lege în domeniul social. De aceea, noi spunem Parlamentului, spunem Consiliului, spunem Comisiei că femeile, mame, nu pot să mai aștepte. Trebuie să poată să se bucure de viața privată, de viața profesională, nu trebuie să Uh, trebuiască să opteze între rolul de mamă și uh, cariera profesională. Ele trebuie să poată să lucreze și în același timp să uh, se ocupe de copii. Deci nu trebuie să fie uh, Uh, victime în uh, ce privește nivelul pensiilor, în ce privește salarizarea, uh, pentru că pur și simplu au adus copii pe lume. Nu trebuie să fie un risc din acest punct de vedere să devii mamă și trebuie să realizăm că astăzi a deveni mamă este un risc. Este un risc pentru angajator, un risc pentru politică, un risc pentru societate. Dar în ce lume trăim? Nu este este um, suportabilă această situație. Deci trebuie să luăm atitudine uh, clar. Femeile trebuie să fie protejate, mamele trebuie să beneficieze de un concediu de maternitate care să fie uh, plătit uh, într-o manieră demnă și după aceea să aibă dreptul să-și continue activitatea profesională. Să poată fi femei, mame ă, lucrătoare și să se bucure de condiții de viață demne în societatea noastră. Doamne comisar, știu că dumneavoastră Susțineți acest proiect. Haideți să nu mai așteptăm alți 10 ani până când polis, ă, Comisia va crea mamelor condițiile ă, pe care ni le dorim. Pentru că nu uh, mai uh, am putere să repet aceste cerințe vis-a-vis -vis de Consiliu. Haideți să încercăm să colaborăm cu Comisia pentru a găsi soluții uh, cât mai rapid cu putință pentru ca femeile să se bucure de respect. Mulțumim. Acum am să rog să ia cuvântul doamna secretar de stat Calina Lucașevița de pentru Consiliu. Thank you, uh, Mr. President, Madam Commissioner, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, onorați uh, deputați. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit de a vorbi despre stadiul uh, actual al lucrărilor comisiei, uh, în care se intenționează actualizarea legislației cu privire la concediul de maternitate. În ultimele două luni ne-am întâlnit cu um, Consiliul s-a întâlnit cu reprezentanții Parlamentului mai multe ocazii pentru a discuta acest subiect. Comisia și-a exprimat intenția de a retrage propunerea dacă nu se fac progrese tangib, tangibile până la vară și dacă negocierile nu se deblochează până atunci. Voi fi foarte sinceră cu dumneavoastră, propunerea în stadiul actual nu se bucură, în mod evident, de, de uh, susținerea Consiliului. Poziția Consiliului nu permite niciun fel de spațiu de manevră. Trebuie să fim în același timp foarte realiști în privința faptului că Parlamentul uh, are o poziție și așteptări uh, de la acest dosar care sunt fundamental diferite de cele ale Consiliului. Noi respectăm poziția dumneavoastră, însă trebuie să recunoaștem faptul că actualul stadiu al, al lucrurilor nu ne permite să facem progres în acest dosar. Domnule președinte, domnule comisar, onorați deputați, permiteți-mi să spun un lucru, să-l subliniez. Poziția Consiliului nu uh, este una care a fost obținută ușor. Ea este rezultatul unor reflexii foarte profunde și foarte com complexe. S-au investit eforturi uh, extraordinar de mari de către președințiile anterioare președinția nu poate acționa singură, independent. Ea este um, obligată de dorința uh, celorlalți membri, așa cum Parlamentul depinde de dorința deputaților. Acest dosar a fost uh, înconjurat de dificultăți și de obstacole. Cred totuși că Consiliul și Parlamentul European rămân unite în uh, dorința de a asigura un bun viitor uh, femeile lucrătoare din, femeilor lucrătoare din Europa și mamelor care lucrează. Recunoaștem că este important să susținem femeile și bărbații în eforturile lor de a reconcilia viața de familie cu munca. Pe piața muncii, egalitatea nu este singurul uh, lucru important. Dacă, este, dacă există egalitate, se se înregistrează și creștere economice. Cu acest obiectiv în minte, am făcut eforturi timp de șapte ani de zile, însă nu am reușit să ajungem la un acord. De aceea dorim să o luăm de la capăt pe acest subiect. O inițiativă nouă ar reprezenta o bază mai bună pentru uh, discuțiile dintre Consiliu și Parlament, care pot să uh, ducă la o îmbunătățire și la o reconciliere a vieții de familie și a mm, muncii pentru femei și uh, bărbați. Atât uh, femeile însărcinate cât și uh, mamele care alăptează ar putea fi mai protejate. Sper că uh, veți fi de acord cu Consiliul că trebuie să avem o abordare mai cuprinzătoare și mai orientată spre viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna secretar de stat și acum am să rog pe doamna comisar Iurova să ia cuvântul pentru comisie. Thank you very much, honorable members. Mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să mulțumesc Comisiei FAM pentru eforturile făcute vis-a-vis de propunerea Comisiei de revizuire a directivei cu privire la concediu de maternitate. În speț aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor Arena, președintei uh, Comisiei FAM, uh, doamnei Garcia, pentru eforturile depuse de a încerca să ieșim din acest impas. Protecția um, femeilor însărcinate și a tinerilor mame trebuie să fie uh, un uh, element esențial în demersurile noastre. Și mamele trebuie să poată uh, să-și urmeze activitatea la locul de muncă și să fie și mame în același timp. Am făcut eforturi continue pentru a trece de impasul aflat în Consiliul. Uh, serviciile mele au făcut tot posibilul pentru a încerca să găsească o soluție realistă acceptabilă pentru ambele părți. Datorită doamnei Aren, am avut recent posibilitatea să explorăm noi posibilități de compromis, în special în ceea ce privește chestiunea uh, salarizării, pe care știm că a fost o chestiune dificilă pentru statele membre în vremuri de uh, Uh, criza economică sau respectiv de indemnizație, nu de salarizare. În uh, Comisia a susținut uh, discuțiile din Consiliu și asta și în baza poziției raportoarei din Parlamentul European. Noi am insistat ca președinția să readucă această propunere în discuție la Consiliu pe baza recomandărilor raportoarei Parlamentului pentru a debloca procedurile. În momentul în care dosarul s-a întors la Consiliul, Comisia a reamintit poziția Parlamentului European și disponibilitatea de a discuta. Din păcate, un grup stabil de state membre continuă să se opună oricăror negocieri pe marginea acestui dosar. Chiar dacă este mare nevoie de a lua măsuri în acest domeniu, Însă aceste state nu sunt convinse că această propunere care a fost elaborată acum 10 uh, ani, va rezolva problemele cu care se confruntă părinții în momentul de față. Deci, practic, uh, e nevoie de un nou început la nivelul Consiliului. Eu uh, sunt disponibilă pentru a continua discuțiile cu Consiliul, însă, așa cum stau lucrurile în momentul de față, Comisia nu vede cum ar putea să retragă această propunere și să vină cu o nouă inițiativă dacă nu se ajunge la un consens în următoarele șase luni. Un nou început ar fi poate ideea cea mai bună, pentru că între timp și pe piața muncii au avut loc schimbări semnificative. Comisia se angajează pentru a îmbunătăți situația părinților în Uniunea Europeană. Eu sunt dispusă să găsesc o nouă abordare și știm că, de fapt, în cele mai multe cazuri, femeile sunt uh, lovite de penalitățile datorate maternității. Pentru că acestea, atunci când devin mămici, deseori nu reușesc să mai apideze pe piața muncii. Diferența de salarizare rămâne în continuare de 16%. În același timp, știm că Europa se confruntă cu o bombă demografică care riscă să explodeze în timp. De asemenea, există și probleme fiscale. Dar în măsura în care și economia se redresează, Europa trebuie să exploateze potențialul tuturor talentelor de care dispune pentru a concura pe piețele internaționale. Femeile sunt mai bine calificate decât uh, uh în orice altă perioadă anterioară și nu putem să continuăm să neglijăm acest, uh, uh, aceste talente în condițiile unei concurențe în ce, din ce în ce mai acerbe la nivel internațional. Părinții trebuie să poată să echilibreze munca și viața de familie și trebuie să poată opta. Și bărbații trebuie încurajați să își asume responsabilitățile familiale. Unii bărbați așa ar dori să petreacă mai mult timp cu copiilor, dar se confruntă cu condiții dificile la locul de muncă. Condiții care să creeze un echilibru între muncă și viață familială ar fi în beneficiul întregii societăți și ar promova și egalitatea de gen la toate nivelurile. Provocările pentru familie încep cu venirea pe lume a bebelușului, dar nu se opresc aici. Părinții au nevoie de un anume grad de flexibilitate pe parcursul uh, copilăriei și adolescenței copiilor lor. Trebuie să beneficieze și de infrastructura pentru îngrijirea uh, copiilor. Și nu trebuie să uităm nici uh, provocările legate de îngrijirea părinților sau altor rude în vârstă. Cu toate aceste provocări se confruntă așa numita generație sandwich de astăzi. Toate aceste aspecte au fost incluse în această propunere. Dar uh, împreună cu doamna Dombrovska și uh, împreună și cu doamna comisar Tyson am căzut de acord să analizăm uh, în ansamblu său cadrul legislativ european pentru a vedea cum anume am putea îmbunătăți situația părinților și să venim cu propuneri de actualitate. Comisia stă la dispoziția Parlamentului European pentru a discuta împreună toate aspectele de care trebuie să ținem cont. Vom efectua și o consultare publică și ne vom consulta și cu partenerii sociali în conformitate cu rolul lor specific în domeniul politicilor sociale după cum se specifică în tratate. Vom avea uh, în uh, vedere toate acțiunile posibile, atât legislative cât și nelegislative, pentru a avea efectul și impactul scontat. Stimați deputați, aștept cu interes părerea dumneavoastră și mă bazez pe susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar. În Dau numărul doamnei Zaborscă pentru minut și jumătate. Pepe. Mulțumesc, doamnă comisar. Vorbim astăzi nu atât despre concediul de maternitate, ci despre un document care trebuie să rezolve situația pentru mamele eh, lucrătoare. Astăzi trebuie să ținem seama de faptul că uh, o femeie care are un copil mic dorește să continue să lucreze și uh, directiva din 1992 se referă la această problemă. Dar în 2008 Comisia a pregătit o reformare a acestei directive, există opoziție și a Parlamentului, Consiliul însă nu dorește să negocieze în legătură cu aceste propuneri. Deci ne interesează soarta femeii care dorește să-și continue activitatea profesională chiar dacă a născut un copil. În uh, situația actuală uh, ne propunem ca acest concediu de maternitate să fie extins la 18 uh, săptămâni, pentru că primele șase săptămâni ar trebui să primească salariul întreg. Și mă uh, supără faptul că la nivelul Consiliului încă nu există receptivitate. În textul care se referă la protecția sănătății, noi uh, propunem statelor membre uh, uh să uh, rezolve politica uh, proprie privind concediul de maternitate eu uh, cred că nu vom fi de acord cu această formulare. Le carta aptogirio Frunzulica. Domnul Frunzulica. Frunzulica. Are cuvântul domnul Frunzulica. Yeah, it's okay. In fact, I would like to uh, ask you as you pentru că sunteți raportor din umbră, aș vrea să vă întreb, domnule Zaborska, dacă considerați că Consiliul, că nu considerați că este momentul care Consiliul să înceapă uh, dialogul și să înceapă negocierile cu Parlamentul uh, European în legătură cu Consiliul de Maternitate, să-și asume răspunderea pentru faptul că refuză să îmbunătățească sănătatea uh, femeilor gravide și a femeilor care alăptează sau care sunt lăuze? pán kolega ďakujem veľmi pekne za otázku. stimate coleg mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Eu uh, sprijin uh, textul pe care l-ați citit și dumneavoastră și aș vrea să se reașeze și Consiliul la masa negocierilor cu Parlamentul și cu Comisia pentru a îmbunătăți condițiile de muncă pentru uh, mamele care au născut de curând, care alăptează eventual. Deci să respectăm și titlul directivei care a fost propus de către Comisie. Mulțumesc, iar acum numele grupului S și D, domnul Lopez. Bien, el Consejo nos ha dicho que... Consiliul ne-a spus că ne va vorbi cinstit, o să facem și noi la fel și vom spune ce s-a întâmplat aici. Consiliul și în special președinția actuală a decis conștient și mult deliberat încă din primul moment să ucidă în fața această propunere și această directivă. Când se vorbește uh, despre Parlament, uh, s-a spus de la început că se dorește flexibilitate. Era vorba de o propunere uh, foarte veche, însă Consiliul nici măcar n-a cadadixit să vină la Parlament. Asta s-a întâmplat aici. În plus, e vorba de o directivă despre care se știe că este una de egalitate, care ține de egalitatea de gen și care afectează foarte mult piața muncii, afect, ne afectează obiectivele noastre, provocările noastre democratice și care ar putea să ajute la recuperarea economică. Și cel mai rău lucru este că, um, știind din ce forma Consiliul, nu mă mir că situația este aceasta. Femeile primesc pensii mai mici pentru că voluntar nu uh, muncesc, pentru că vor să aibă copii. Asta am auzit că s-a spus la Consiliu recent și, uh, dat fiindcă am auzit acest lucru că nu mă mire ce se întâmplă. Mulțumim foarte mult. ECR, doamna Gerling, are cuvântul un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu e nicio coincidență faptul că siguranța și sănătatea la locul de muncă a mamelor și a lăuzelor um, a, au găsit elementele pentru directiva care e cunoscută în, pe, ca fiind directiva cu privire la concediul de maternitate, care însă este blocată de un bloc de state membre și, în opinia mea, pe bună dreptate, pentru că este vorba de subsidiaritate aici. Eu cred că a venit momentul ca Comisia să țină de cuvânt și să o retragă. Această Uh, Parlament uh, arată oarecum stupid uh, și această întrebare orală nu face decât să întărească acest lucru. Da. Dacă, dacă s-ar fi dorit, s-ar fi putut obține condiții mai bune pentru mame acum 5 ani. Este uh, opoziția statelor membre Uh, care nu face posibil acest lucru. Eu încurajez Comisia să stopeze această pierdere de timp monumentală. Aveți un cartonaș albastru, l-acceptați, uh, doamna Gerling? L-acceptați, cartonașul albastru? Pardon. Aș vrea să vă pun o scurtă întrebare. Directiva privind concediul de maternitate există din 1992 și se referă la protejarea femeilor care sunt angajate în producție, deci femei însărcinate, femei care au născut de curând, care alăptează Spun că există directiva din 92, iar Comisia Europeană își propune să revizuiască această directivă în baza principiului subsidiarității. Deci nu am înțeles uh, la ce v-ați referit. Comisia Europeană are dreptul să ia această măsură. Uh, well, presumably the question is what is my da, uh, mă întrebați uh, cum înțeleg eu această directivă? Dați-mi voie să spun că este absolut limpede că această propunere de reformare um, um, care ține de uh, suveranitatea uh, statelor naționale, până la urmă încalcă acest uh, principiu și um, ar trebui până la urmă să se legifereze problema pe plan comunitar este absolut clar că acest concediu de maternitate este foarte important, că dreptul femeilor uh, angajate trebuie să fie protejat, dar uh, uh, trebuie să vedem cum abordăm această problemă. Președintele, mulțumesc. Iar acum, din partea grupului ALDE, doamna Besera Basterecea. Un minut și jumătate. Comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor. Vă amintiți uh, cum erați în 1992? Eu mi-aduc foarte bine aminte pentru că în anul următor mi s-a născut cu primul copil, uh, fiul meu, și uh, mi-a schimbat viața. De atunci, lumea întreagă, societatea, femeile, mediul muncii, totul, totul s-a schimbat și Europa celor 28 nu își permite ca uh, Uh, să aibă o directivă a Europei celor 12. Trebuie să răspundem necesităților reale ale cetățenilor noștri cu un remediu la problemele care îi preocupă. Uh, Alte state din jurul nostru reacționează și uh, iau inițiative care îmbunătățesc sistemele, care dau mai multă protecție, mai multă egalitate. Și între timp ce face Europa? Parlamentul European a reușit uh, în urmă cu 5 ani să vină cu o propunere, să o aprobe, o propunere mai ambițioasă și mai, ambici- și mai realistă decât originalul Comisiei. Și ce s-a întâmplat cu Consiliul? În acești 5 ani nu a spus nici măcar o vorbuliță, nu a venit cu nicio propunere, nicio contrapropunere, nu s-a pronunțat în niciun fel în legătură cu nimic a ne-a blocat complet, lucru care ne face să ne gândim că suntem de fapt în fața încălcării principiului colegiferării Um, din tratate. Nu ne permitem să uh, ne încălcăm propriile noastre reguli. Eu cer ca Consiliul să fie uh, responsabil, să aibă simț european și respect interinstituțional și rog Comisia să nu fie pasivă. Trebuie să facă mai mult decât să ridice din numeri în fața blocajului pe care îl face Consiliul și nu poate să renunțe arbitrar la o propunere uh, arbi, pe, care a fost pusă tocmai a fost pusă pe masă tocmai pentru că era necesară. Cred că vorbesc în numele colegilor mei atunci când spun că suntem deschiși pentru negocieri și dacă se dorește un nou început, așa cum a spus uh, doamna Iurova, să ni se spună când vom începe din nou, pentru că vom fi aici răspunzând uh, la mandatul pe care ni l-au dat cetățenii și traducând uh, preocupările lor și, pro- și propunerile lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Zuber, un minut și jumătate senhor presidente esta é provavelmente uma daquelas matérias que mais põe a nu a Mulțumesc. Este o chestiune care ține de însăși miezul Uniunii Europene. Pentru că criza economică împoverează bugetele naționale, E vorba de datorii, dar acum trimitem uh, baze în Libia și formațiuni militare. Însă protejarea drepturilor femeilor garantându-le în concediu de maternitate de 20 de săptămâni plătite uh, în totalitate. Este o chestiune care se lovește de o profundă tăcere. Așa cum a spus doamna comisar acum, e o decizie politică, nu este o decizie administrativă. Comisia poate insista în acest uh, sens. Dar atunci când doamna comisar uh, spune că este dispusă Uh, la un nou început, uh, o întreb ce înseamnă acest lucru, un nou început, pentru că dacă această propunere nu era negociabilă pentru Consiliu, atunci ce înseamnă un nou început? A mai reduce din drepturile lucrătorilor? Pentru că acest lucru nu mi se pare un drept nou, ci mai degrabă un pas înapoi față de rezoluția adoptată de Parlamentul European. Se spune că instituțiile europene reprezintă casa democrației, dar nu sunt casa democrației, pentru că atunci când le, nu le convine, nu mai vor să fie acest lucru. Nu suntem noi care, cei care facem această evaluare, ci lucrătorii vor judeca această politică care se face cu două unități de măsură. Pentru că atunci când este vorba de chestiuni sociale, vedem ce se întâmplă. Are acum cuvântul Doamna Fracțiune. Mulțumesc. Din partea grupului Verzilor vreau să spun că nu putem accepta modul în care acționează Consiliul și Comisia faptul că a fost retrasă această directivă privind protecția mamelor mi se pare o lovitură împotriva Europei sociale, nu doar a mamelor și taților. Cum puteți explica cetățenilor europeni că le apărați drepturile dacă atunci când propunerile concrete pentru îmbunătățirea protecției sociale în Europa um, nu um, sunt stimulate, ci sunt aruncate la coș? Noi, verzii, nu vom accepta o asemenea atitudine. Cred că um, este un fel de ignoranță în ce privește modul de a lua decizii democratice. Nu este acceptabil ca uh, să dureze mai mult de patru ani pentru a se rezolva această problemă și nu e vorba doar de a proteja mamele, trebuie să protejăm și tații Consiliul trebuie să-și asume responsabilitățile care îi uh, revin și să acționeze pentru îmbunătățirea protecției sociale în Europa. Președintele, mulțumesc. Din partea grupului FTD, uh, doamna Aiuto. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, știm. Dragi colegi, știm foarte bine că uh, problema Europei este una demografică și dacă nu uh, și Europa reușește să aibă o creștere uh, pozitivă doar datorită emigrației. De acum nu mai stimulăm uh, creșterea numărului de nașteri. Un, o metodă ar fi fost această directivă uh, în ceea ce privește concediul de maternitate. Dar ne-am opus din toate mijloacele și Consiliul nu a pus această propunere pe ordinea de zi și nici acum în <clears throat> sub președinția letonă, Consiliul nu s-a prezentat la discuțiile din Comisia FAM. Există în această privință diferențe foarte mari între diferitele state membre. Însă trebuie să mergem acasă cu răspunsuri concrete pentru femeile din Europa, să nu mai există discriminări, pentru că um, cei care, angajatorii, deseori trebuie să facă acest lucru chiar dacă nu vor. Există însă situații în care gravidele uh, se confruntă practic cu spectrul uh, sfârșitului de carieră. Și noi am vrut să uh, avem un text care să se opună unanim la retragerea acestei propuneri, fără să avem o propunere nouă din partea Comisiei. Astăzi avem însă uh, o rezoluție care nu vine decât să susțină Comisia în a retrage propunerea legislativă. De ce să retragem această propunere când avem deja una bună ca bază de discuție? De ce să plecăm deja de la premiza retrageții acestei propuneri? Am, vom susține amendamentele versilor, dar mă întreb Uh, în cazul celorlalte grupuri, de ce și-au schimbat părerea pe parcurs. Mulțumesc, uh, doamna Maier, uh, un minut jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. De ani de zile uh, ne ciorovăim, practic, după, um, pe marginea acestei probleme a concediului de maternitate. Comisia încearcă să găsească o soluție. Da, nu știu dacă este vorba până la urmă de concedii um, de maternitate de 20 de săptămâni, de 18 săptămâni, de 6 săptămâni. Este un amestec uh, european în uh, probleme ale subsidiarității eh, care țin de competențele statelor membre. Comisia trebuie să își eh, țină promisiunea să retragă această propunere și să nu facă altă propunere, pentru că statele membre pot ele însele să decide cum trebuie să acționeze în interesul mamelor, taților și copiilor. Mulțumesc! Pentru un minut și jumătate, doamna Corața Beard. A venit momentul să vorbim despre um, concediu parental împărțit și nu despre concediu de maternitate. Pentru a le susține pe femeile, pe mamele care muncesc, trebuie să implicăm și pe bărbați în creșterea copiilor și nu să le obligăm pe femei să rămână acasă. De aceea salut intențiile Comisiei de a retrage directiva privind concediul de maternitate. Calea către egalitate nu ar fi să, să ținem acasă doar mamele. Directiva ar fi, de fapt, un obstacol și nu un pas înainte pentru mame. Femeile ar trebui să aibă aceleași drepturi și aceleași oportunități ca bărbații să își mențină echilibrul între muncă și viața de familie. Trebuie să uh, Încetăm să percepem femeile ca singurul părinte responsabil pentru creșterea copiilor. Trebuie să încurajăm pe ambii părinți să uh, aibă grijă de copii. Când și cum nu trebuie să fie o decizie luată la nivel european. european. De ce? Pentru că trebuie să respectăm că suntem difere, diferiți. În politicile de familie există diferențe mari în Europa. Nu putem impune o soluție unică. Uh, de exemplu, 18 um, luni de concediu de maternitate obligatoriu, uh, de concediu obligatoriu parental la nivel european. Trebuie să încurajăm um, ca și uh, um, partenerii să-și poată lua concediu, ca în țările nordice unde 480 de zile uh, este numărul de zile la care se ajunge în concediul parental. Există discriminări clare uh, din această directivă, în această directivă împotriva femeilor și bărbaților. Haideți să lăsăm baltă această directivă privind uh, concediul de maternitate și să facem un pas înainte pentru a pune capăt stereotipurilor legate de uh, concediul de maternitate. Să avem un concediu parental. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Un minut și jumătate, doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Mai mulți colegi în acest, din Parlament se pare că nu-și dau seama despre ce vorbim aici. Habar n-au. Vorbim despre o lege care garantează protecția sănătății femeilor și uh, femeilor care muncesc, mamelor care muncesc. Încercăm să venim cu o lege care să uh, permită echilibrarea vieții uh, de muncii cu, vieții, cu viața de familie. Uh, în 2008, Parlamentul a luat opoziție, Deși am avut multe diferențe de opinie atunci, ne am putut pune de acord. Dezbaterea de azi n-ar trebui să aibă loc. Directiva ar trebui să fie deja o realitate. Spune reprezentanta Consiliului că poziția Parlamentului este foarte diferită de cea a Consiliului. Dar care este poziția Consiliului? Dacă nu au fost în stare să spună care sunt, de fapt, premisele de la care pleacă ei. Acest lucru reprezintă o lipsă de respect față de necesitatea de a promova politici care să garanteze sănătatea femeilor lucrătoare, dar să permită și concilierea vieții de muncă cu viața de familie. Vorbim aici despre drepturile femeilor din Europa. Mulțumesc foarte mult, doamnă Perez. Doamna Vișnievska, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, criza democrației um, se răspândește în Europa și în mod deosebit în Polonia. Trebuie să întreprindem ceva, uh, trebuie să sprijinim uh, femeile și familiile. Da, e adevărat, uh, politicile familiale țin de competența statelor membre, dar Uniunea Europeană trebuie să le sprijine pe mame. Prelungirea concediului de maternitate până la 20 de săptămâni ar putea să fie o soluție fericită. Dar nu numai din motivele care au fost invocate aici, nu um, uh, doar pentru a putea stimula după aceea uh, femeile în viața profesională. Este o bună soluție pentru alte probleme. Să ne gândim și că um, societatea în Europa îmbătrânește și trebuie să existe o politică familială complexă și echilibrată. Trebuie să le oferim șanse și tinerilor, altfel nu vom putea învinge uh, crizele. Trebuie să investim în familie, să uh, arătăm respect față de femei și față de mame, pentru că uh, ele cresc generația de mâine. Uh, Tocmai de aceea mă întreb de ce această directivă privind protecția mamelor este blocată de 5 ani în Consiliu. Președintele, mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei Forența. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun următorul lucru. În 5 ani a crescut cu 30% nivelul de mobbing față de uh, gravide. Uh, 49% dintre uh, mame au fost constrânse să renunțe la locul de muncă. Mi se pare rușinos faptul că Consiliul uh, nu, s-a, nu și-a exprimat poziția pe această propunere și Comisia uh, s-a angajat să-și retragă această propunere. Nu pentru că um, ar trebui noi să susținem femeile și familie. Noi trebuie, în schimb, să garantăm dreptul la autodeterminare a femeilor din Europa. Acesta este ideea, să garantăm dreptul la autodeterminare. Alegerea care ni se propune astăzi este o lipsă de alegere până la urmă, pentru că după uh, adoptarea Uh, textului propus uh, de domnul Tarabella, uh, vom asista în continuare la disparitățile între salarizarea bărbaților și a femeilor. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Sebastian. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și-a propus cinci obiective de creștere pentru 2020. Voi vorbi despre două. A garanta o, garanta o rată a ocupării de 75%, ceea ce înseamnă creșterea numărului de femei lucrătoare. Și doi, reducerea numărului de persoane în risc de excludere socială, lucru care afectează direct femeile care sunt victimele principale a excluderii sociale. Întrebăm Comisia și Consiliul cum au de gând să să atingă aceste obiective dacă o directivă care, uh, um, fără o directivă care să permită femeilor să um, împace cele două chestiuni, munca și familia. Acum aveți ocazia perfectă pentru a demonstra că vreți să faceți acest lucru. Dacă apărați um, directiva privind concediul de paternitate, și dacă apărați uh, eforturile Parlamentului care a venit cu o propunere minimă de la care nu mai putem face niciun fel de rabat. Nu mai vrem să pierdem timp și nu mai avem nevoie de propuneri noi. Dacă blocați uh, această propunere, nu vă atingeți obiectivele și abandonați femeile europene. Mulțumesc foarte mult. Epite, domnule Epitedios, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este o problemă dificilă cu care se confruntă Europa astăzi, numărul mic al nașterilor, mai ales în țările uh, cu o situație economică dificilă se nasc puțin copii. În uh, Grecia, uh, pentru prima dată în 2013, am avut mai multe decese decât nașteri. Și asta și datorită austerității practicate. Deci numărul mic uh, al copiilor care se nasc uh, devine o problemă în multe statele membre. Uh, iar Consiliul în continuare nu este dispus să rezolve această problemă. Este de-a dreptul tragic să nu stimulezi maternitatea care uh, trebuie tratată cu toată seriozitatea. În statele noastre, în națiunile noastre, nu avem dreptul uh, să um, blocăm șansele um, copiilor uh, la o viață viitoare. Trebuie ca mamele să beneficieze de dreptul de a-și crește copiii care să devină cetățeni liberi. Președintele, mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei Jimenez Peseril. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această directivă are ca obiectiv aplicarea de măsuri pentru a îmbunătăți uh, sănătatea locului de muncă a uh, lucrătorilor uh, însărcinate, a um, lăuze și care alăptează. Scopul este integrarea femeii în societate, de aceea nu înțeleg de ce Consiliul rămâne tăcut într-un subiect care afectează atât de multe femei care nici nu vor și nu, nici nu trebuie să renunțe la dreptul lor de a avea copii și de a-și păstra locul de muncă. Nu ar trebui să uh, fie afectate negativ drepturile femeilor la pensii demne și la vieți sociale uh, stabile. Vieții, mm, uh, de adevărat că Consiliul, concediul de maternitate variază mult ca durată de la un stat la altul. Parlamentul s-a anunțat foarte clar, a spus că trebuie revizuite condiții de muncă ale femeilor gravide. De ce? Pentru că a sprijini maternitatea și familie înseamnă a sprijini progresul și creșterea în Europa um, în care um, bărbații nu se implică în uh, creșterea copiilor femeile au un viitor uh, incert uh, în, la locul de muncă și pe umerii lor apasă sarcina creșterii copiilor. Trebuie ca noi să schimbăm această tendință și de aceea um, cer Comisiei și Consiliul să facă eforturi alături de Parlament care deja a făcut efort în acest sens pentru a găsi cea mai bună soluție pentru a ajuta femeile lucrătoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut are cuvântul doamna Head. Principen om icke-diskriminering på... Mulțumesc, domnule președinte. Principiul nediscriminării pe bază de um, protecția mamelor și perioade de uh, sarcină are o mare tradiție în Uniunea Europeană. Iar Parlamentul, acum, cu Tratatul de la Lisabona, are competențe mai mari, dar Discriminarea rămâne o situație de fapt, atât în familie cât și la locul de muncă. De aceea trebuie să avem o discuție mai amplă. Există o divergență de salarizare între femei și bărbați de 16%, iar în ceea ce privește pensiile, diferența este de chiar 39%. Dacă ne uităm la situația din Europa, riscul de sărăcie în rândul femeilor este la 19%, iar în rândul mamelor singure, 34% dintre femei se confruntă cu acest risc. E o realitate faptul că femeile se ocupă de creșterea copiilor și de gospodărie. Avem nevoie în Europa de legislație pentru a opri această discriminare. Este vorba de solidaritatea cu surorile noastre în Europa, pentru că ele au trebuit să accepte acum un regres în ceea ce privește autodeterminarea financiară. Mulțumesc. Are acum doamna Zinanțca cuvântul. Si. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de a prelungi concediul de maternitate și-ar fi dorit să creeze o situație mai bună pentru mame. Se intenționa să se vină în ajutorul uh, mamelor pentru a putea să-și continue activitatea profesională. Dar iată că după șapte ani încă nu s-a găsit la o soluție de compromis uh, care să fie acceptată de toate statele membre. Vreau să spun însă că uh, gradul de satisfacție al familiilor europene nu depinde numai de uh, durata concediului de maternitate. Eu știu că mamele uh, își doresc și mai multe locuri în creșe și grădinițe și de asemenea de, își doresc niște uh, avantaje fiscale. Aceste lucruri depind de statele membre. Mulțumesc! Mm, nu vreau să repet argumentele legate de irresponsabilitatea și vina Consiliului în toate aceste chestiuni. Mă voi concentra însă pe propunerea Comisiei pe care a reafirmat-o astăzi doamna comisar și propunerea pe care doresc să o retrigă. Dacă retrageți propunerea de directivă, uh, veți uh, face două erori mari. În primul rând, veți arunca peste bord drepturile lucrătorilor, lucrătoarelor, mamelor, taților și drepturile lor de muncă și nu cred că o comisie care pretinde și spune că vrea să uh, promoveze Europa Socială poate să-și permită să facă acest lucru. Dacă uh, face acest lucru, vă spune la îndoială uh, funcția și rolul. Uh, în al doilea rând, uh, vă pronunțați fără că um, Consiliul să-și fi dat opinia. În um, dinamica legislativă, acesta ar fi uh, o eroare foarte mare. Cred că dumneavoastră trebuie, cu susținerea noastră, să faceți presiunea asupra Consiliului pentru ca ei să dea, uh, să-și dea o propunere uh, și în cazul în care veți retrage directiva, Parlamentul își rezervă dreptul de a uh, recurge la mm, Curtea de Justiție, pentru că mm, este foarte îndoielnică această uh, măsură. Mulțumim, domnule Urtasun. Un minut și jumătate are cuvântul doamna Șuica. Mulțumesc. Desigur, Consiliul trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acest impas pentru că, iată, la atâția ani după prima directivă nu se poate ajunge la un consens la Consiliu. Dar ne miră de asemenea și poziția Comisiei, care își dorește un nou început. Ce ar putea aduce nou, o nouă propunere sau o nouă directivă, mă întreb. Cred că nu e nimic nou uh, ce s-ar putea uh, include fără continuarea negocierilor pe baza propunerii de față. Să știm că politica socială și politica familială este, în esență, competența statelor membre depinde de situația economică din fiecare stat membru, modul în care decid să tranșeze această chestiune. Însă dacă mă uit la statistici, atunci trebuie să spun că în țările cu o situație economică proastă, totuși situația femeilor este dintre cele mai bune în Croație. Femeile beneficiază de salariu complet 26 de săptămâni din concediu de maternitate și, de asemenea, de o indemnizație mai redusă în următoarele șase luni și și bărbații pot să decidă dacă doresc cumva să beneficieze de concediu de paternitate. De aceea, cred că statele membre trebuie să-și expună poziția în mod clar la nivelul Consiliului și dacă nu reușesc să facă acest lucru, măcar să uh, fie de acord cu o nouă directivă care să uh, includă și pozițiile statelor membre și mm, vorbitoarea este întreruptă. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Iakovcic. Îl acceptați? Da vam se zahvalim što ste prihvatila plavu kartu. Spomenula ste Hrvatsku. Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat cartonașul meu albastru. Ați menționat Croația și mă bucur că ați făcut-o, pentru că și eu am vrut să vorbesc despre situația din uh, Croația ca exemplu bun în Uniunea Europeană. Așadar, vă întreb dacă sunteți de acord uh, că este incredibil faptul că state membre mult mai bogate decât Croația blochează avansarea acestui uh, dosar atât de important pentru noi cei care stăm și îl discutăm aici la aproape miez de noapte pentru că am dorit să se facă progrese în această chestiune a protecției femeilor. Mulțumesc pentru această întrebare. Merge și în direcția celor spuse de mine. și anume uh, disparitatea între dezvoltarea economică și drepturile femeilor, care sunt uh, invers proporționale. De aceea cred că Consiliul ar trebui să gândească la această chestiune. Și de asemenea, uh, cred că Comisia nu ar trebui să își dorească un nou început, ci să continue să lucreze pe această chestiune, pentru că discriminarea nu este o opțiune. Femeile au dreptul la egalitate de șanse pe piața muncii și noi trebuie să avem tăria să găsim soluții consensuale care să ofere uh, femeilor această egalitate în economia liberă europeană. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Hannibal. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrea și vrea să ne întoarcem la comportamentul Consiliului, pentru că um, s-a părut uh, îngrijorător. Uh, au trecut mai mult de 5 ani, cum au spus și alți antevorbitori, din momentul în care această uh, directivă uh, a fost lansată și noi uh, am susținut directiva, dar Consiliul a blocat-o deși uh, Consiliul este o minoritate. De ce uh, se întâmplă acest lucru? De ce uh, statele membre au avut interes să amâne aplicarea acestei directive și singura concluzie este că există membri ai Consiliului, state membre, care nu își doresc această legislație, care nu își doresc egalitatea de gen, nu doresc promovarea femeii uh, angajate. Uh, deci um, asta înseamnă însă miopie politică, pentru că trebuie să permitem uh, femeilor să uh, intre pe piața muncii, să stimuleze performanțele economice, ceea ce ar fi util pentru întreaga Uniune Europeană. Președintele, mulțumesc pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vorbim uh, aici despre protecția maternității și despre ce poate face Uniunea Europeană pentru uh, a ajuta și cum poate juca Consiliul un rol, lucru pe care la momentul de față nu îl face femeile, mamele care trebuie să meargă, care vor să meargă la muncă, trebuie să fie protejate se înțelege de la sine. Însă nu sunt de acord cu comisia din două motive. În primul rând, pentru că comisia uh, consideră ca mamele doar ca potențial angajate. Deci maternitatea și uh, reprezintă o problemă doar pentru câmpul muncii. E vorba de o abordare marxistă a maternității. Maternitatea nu trebuie să fie percepută ca o povară uh, asupra societății, din contră, ca o oportunitate a trebui să fie uh, percepută și pentru întreaga societate și economie. Însă nu Comisia are competențe de reglementare în acest domeniu, doar statele membre pot face acest lucru pentru ele însele și cred că uh, și-ar, mi-aș dori să o poată face, să o facă de fapt. Mulțumesc foarte mult, doamna Comi, are cuvânt. Caro comisario, come prima... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Această temă este de importanță fundamentală. Vorbim de sănătate la locul muncii a femeilor, cele care dau naștere la viață și la copii. În opinia mea, actualul context european, unde uh, procentul de natalitate diminuează uh, din ce în ce mai mult, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, uh, legiuitorul ar trebui să vină cu propuneri cât mai rapide. În schimb, avem de-a face cu un blocaj din partea Consiliului. Interesele implicate sunt diverse și e nevoie să găsim echilibrul just. Normativul european trebuie să fie adoptat cu respectarea principiului subsidiarității. De asemenea, trebuie ținut cont și de diversele tradiții culturale naționale. Însă nu trebuie să tolerăm un această imobilitate care continuă fără niciun fel de perspectivă. Noi nu putem să ne permitem să ne blocăm în aceste impas, asta în interesul drepturilor nu doar a femeilor, ci și a bărbaților. Mulțumesc! Are acum uh, cuvântul un minut, doamna Ghion. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uh, eu uh, mulțumesc raportoarei noastre, Maria Arena, pentru tenacitate. Este regretabil că încă nu am reușit să rezolvăm problema drepturilor femeilor în Europa. Ar trebui să existe uh, un cadru european care să pună capăt discriminărilor uh, care există între statele membre vis-a-vis -vis de această problemă. De ce nu putem stimula un dialog constructiv? De ce președinția letonă pare a fi surdă față de această problemă? Eu cred că nu și-a făcut datoria uh, de colegiuitor Consiliul. Nu putem uita faptul că acest text a fost elaborat. Nu putem să uităm care sunt responsabilitățile responsabilitățile noastre față de cetățenii europeni și să ne gândim și la problemele uh, cuplurilor, uh, a familiilor, uh, care sunt costurile pentru bugetul social. Pentru că există probleme atunci când femeile trebuie să recurgă la concediu medical pentru a putea să se ocupe de copii. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum doamnei Moren Chartier. Uh, je dois dire que je pense Trebuie să spun că eu cred că este absolut indispensabil să avem un text european care să protejeze femeile în câmpul muncii, inclusiv în uh, situația maternității. Acest lucru merge în sensul logicii noastre de uh, mobilitatea a lucrătorilor, a protecției sociale și a calității cetățenilor. Dar iertați-mă, în 2008 uh, știam când am votat la Parlament că ne uh, pregătim uh, să intrăm într-un uh, colimator. Știam că eram angajați toți și responsabili toți, atât Parlamentul, cât și Consiliul, cât și Comisia ce dorim, de fapt, pentru că în această seară n-am au văzut deloc unanimitate și convergență în dorințele, între dorințele noastre. Cred că astăzi trebuie să dăm pagina, să schimbăm foaia și uh, să facem altceva, să demonstrăm că putem veni cu o legislație europeană care să protejeze până la urmă, în final, femeile în câmpul muncii. Ele, da, sunt foarte bine formate, da, au dreptul de a munci, da, au fost victime ale crizei și Trebuie să venim cu un text nou prin care să le scoatem din această uh, încurcătură. Și nu uh, trebuie să uh, aruncăm, să permite nimănui să arunce responsabilitatea pe umerii altora. Mulțumesc foarte mult. Un minut are cuvântul doamna Steinrück. Modernizarea politicii familiare și, și implicarea părinților și în special a taților mi se pare binevenit, însă Uh, importantă este protecția uh, femeilor și la locul de muncă și aici este vorba doar de protecția mamelor și a copiilor înainte și după naștere. Și o astfel de propunere reprezintă până la urmă o discriminare a femeilor pe piața muncii și în societate. Normele minime a Organizației Internaționale pentru Muncă vis-a-vis -vis de uh, concediile maternitate trebuie să fie aplicabile și în Europa. Avem nevoie pentru toate femeile din Europa de același nivel de protecție și aceeași garanții financiare. Printr-o îmbunătățirea Consiliului de Maternitate și a protecției femeilor putem face progrese în ceea ce privește uh, și uh, piața muncii pentru femei. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul uh, un minut doamna Comodini Caci. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că uh, toată această discuție nu se referă decât la adăugarea unor săptămâni la concediul uh, de care beneficiază uh, mamele. Dar să nu uităm uh, că există date demografice care demonstrează că populația europeană îmbătrânește, că uh, numărul nașterilor scade. Uh, unele state membre au dificultăți să le atragă pe femei uh, spre uh, activități profesionale, însă femeile trebuie să fie parteneri egali și contribuabili egali într-o lume social-politică. Noi solicităm egalitate de gen, ă, echitate, inclusiv dreptul femeilor la o viață de familie echilibrată și la un loc de muncă. Noi până acum am eșuat în ă, politicile ă, publice în ce privește promovarea egalității de gen. Situația nu este fericită în multe state. Să nu uităm principiile care trebuie să ne ghideze în politica noastră și să încercăm să întreprindem măsurile care se impun. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Jungerius are cuvântul. Weken na de geboorte van een kind cruciaal zijn. Mulțumesc, domnule președinte. Primele săptămâni după nașterea unui copil sunt cruciale. În aceste săptămâni se vede clar dacă tatăl poate ajuta și dacă mama se poate întoarce complet la muncă. Un concediu de maternitate bine reglementat este indispensabil pentru viața tatălui, mamei și a copilului. Și este la fel de important și pentru economia noastră și pentru competitivitatea Uniunii Europene. Uh, pe viitor. Este o dezamăgire să vedem uh, că uh, Consiliul consideră că femeile însărcinate sunt doar uh, un cost în plus și că dorește să retragă această propunere fără a ține cont de declarația curții. Noi ne-am arătat flexibili și dispuși să ajungem la o poziție comună Tocmai de aceea cerem Consiliului și Comisiei să se apropie de poziția noastră. O retragere unilaterală nu este sub nicio formă o opțiune credibilă. Europa care dorește uh, salariu egal pentru muncă egală, vrea să dea, să dea uh, femeilor o, arta, o adevărată șansă de a prinde din urmă bărbații. Gentile, un minut și jumătate o Europa care vrea într-adevăr să crească și care susține ideea de dezvoltare și uh, care se consideră uh, capabilă să promoveze valorile egalității de gen și a oportunităților egale. Trebuie să avem poziții conciliante astfel încât și, uh, părinții să-și împartă grija copiilor. Concediul de maternitate, dar și paternitate uh, este de asemenea o provocare în ceea ce privește dezvoltarea într-o nouă cultură a muncii, care să nu excludă provocarea cu care ne confruntăm și anume cea a promovării europei juste, unde să fie protagoniste. Este o abordare inacceptabilă uh, cea a Consiliului în ceea ce privește concediul de maternitate. Asta și pentru că se sprijină pe argumente uh, de formă. De, asem- de aceea consider că este nevoie să reluăm dialogul și trebuie să facem acest lucru cât mai curând posibil și cât mai bine posibil. Mulțumesc. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Sunt 10 persoane înscrise la cuvânt v-aș propune ca cei care au intervenit deja prin intermediul cartonoșului albastru să renunțe, ne-ar mai rămâne șapte intervenții. Cred că uh, aceste șapte intervenții le putem accepta, însă toată lumea trebuie să respecte timpul acordat de un minut. Doamna Sondrova. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Sunt foarte bucuroasă că în Republica Cehă avem 28 de săptămâni prevăzute pentru concediul uh, de maternitate cu salariu întreg. Noi știm însă că situația este foarte diferită de la un stat membru la altul și de aceea cred că trebuie să existe totuși niște standarde minimale care într-o zonă de liberă circulație a persoanelor și ă, bunurilor trebuie să existe. Pentru că vor fi în avantajul sănătății femeilor și în interesul întregii Europe. Este o investiție în viitor. Sper ca atare ca și Comisia Europeană să întreprindă pe viitor acțiuni pentru a le susține și pe femeile eh, care sunt eh, angajate. Sperăm să putem să ne îndeplinim în felul acesta ambițiile. Grazie. Noi parliamo tanto Mulțumesc. Vorbim mult de egalitate de gen, de drepturi egale, de drepturi sexuale și de reproducere. Însă greutatea politică a acestei instituții se pare că nu este suficientă pentru a garanta femeilor un echilibru între viața uh, familiară și activitatea profesională. Mm, doresc să mulțumesc uh, doamnei Arena pentru hotărâre, pentru că se pare că nu toate țările din Europa sunt în măsură să ofere uh, mamelor o perioadă de concediu de maternitate garantată înainte și după naștere. Însă, uh, ce uh, Europa vrem să avem? Uh, doar cel al taților, a fi mama nu, înseamnă un drept european. Eu cred că este o situație incredibilă aceea blocajului în ceea ce privește această directivă care arată o lipsă de voință politică de a se ocupa de mamele lucrătoare. În cazul uh, eșuării, președintele Juncker a anunțat că Comisia va veni cu o inițiativă mai modernă, nu știm care vor fi condițiile, cu toții suntem nerăbdători, însă uh, necesitățile femeilor sunt cele din totdeauna. Mulțumesc, uh, domnul Marias. Η Τρόικα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της Κομισιόν κατά τη διάρκεια του μνημονίου. Uniunea Europeană a vorbit până acum uh, pe mai multe voci. Comisia a mm, vorbit, uh, de, a impus o dizolvare a relațiilor sociale. Acum, pentru că Consiliul nu este de acord cu o propunere, prin domnul Timmermans, Comisia retrage uh, propunerea care includea propun, propunerea de a prelungi Consiliul concediul de maternitate. Se aruncă practic la gunoi această propunere. Femeile sunt victime ale crizei și femeile acum, dacă au devenit mame, nu se mai pot întoarce pe piața muncii. Retragerea acestei directive, acestei propuneri, va intensifica criza în Europei. În Grecia, din fericire, nașterile au crescut și conform uh, Medecins du Monde, patru din 10 uh, femei vor uh, naște un copil uh, mai puțin pe viitor. Doamna Bilbao are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul trebuie să deblocheze revizuirea directivei privind concediile de maternitate și trebuie să se gândească la ce aduce de obicei construcția europeană. Înțeleg că um, Uh, are un rol greu de judecat astăzi, însă trebuie să aibă o altă atitudine dacă vrem, uh, dacă creăm cu adevărat, credem cu adevărat în Uniunea Europeană. Este un uh, anacronism faptul că Consiliul funcționează cu un grup de prieteni care sunt mai preocupați să mm, pună una pe putere decât să privească realitatea în față, să asculte oamenii și să le rezolve problemele pentru că această atitudine nu uh, găsește soluții. Această problemă nu este una doar pentru femei și pentru uh, mame. Propunerea poate opri declinul nostru uh, demografic. Trebuie să uh, oprim această scădere a rolului uh, social european. Uh, se, pune, uh, se supune unui risc viitorul mai bun al tuturor. Trebuie să ne întrebăm cât ne costă inegalitatea care sunt așteptările Consiliului, dacă ele sunt altele decât ale noastre? Aș vrea să știu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Zarianopoulos. Mulțumesc. Politica în, privind concediul de maternitate, directiva despre care discutăm, demonstrează modul barbar în care statele membre acționează, pentru că, de fapt, nu se dorește decât o salarizare cât mai modestă, în dezavantajul vieții de familie. Este vorba despre uh, mamele care trebuie să plece în concediul de maternitate, ceea ce uh, până la urmă înseamnă o cheltuială pentru uh, angajatori. Asta nu convine statelor membre. Și în Grecia au existat probleme foarte mari, tinerii au de suferit. Este nevoie de o politică pentru sprijinirea femeilor, este nevoie de lucrători care să bucure de drepturi egale, trebuie păstrat și dreptul la grevă și trebuie să existe și o interdicție pentru concedierea tinerilor pentru a sprijini noile familii. Domnul Nefcov, un minut. Уважаеми господин председател, въпреки многобройни... Mulțumesc. Permiteți-mi să spun că au existat uh, nenumărate apeluri din partea Parlamentului către Consiliu pentru renegocierea acestei directive și iată că vedem că nu s-a întâmplat nimic, n-am ajuns la niciun rezultat. A venit momentul ca statele membre să-și asume responsabilitatea care le revine. Ar trebui să ajutăm femeile din Europa care decid să aducă pe lume un copil și Comisia Europeană ar trebui să încerce să găsească un echilibru între colegiuitori. Nu e oare ciudat faptul că legislația din acest domeniu nu a fost modificată sau revizuită în ultimii 20 de ani? Noi ar trebui să ne propunem standarde mai bune, o mai bună gestiune administrativă, pentru că în joc nu e doar sănătatea femeilor. Permiteți-mi să vă reamintesc că avem probleme demografice serioase și trebuie să încurajăm natalitatea și cu siguranță trebuie să adoptăm această direct. Mulțumesc, uh, domnul Cheov, ultimul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Arena. Stimate colege, toate contribuțiile, mai puțin contribuția din Cehia, sunt de fapt o palmă pe obrazul mamelor, pentru că uh, în creșe, în grădinițe uh, sunt plătite persoane uh, pentru activități pe care mamele de fapt le practică gratis. Eu cred că trebuie să existe uh, o salarizare corespunzătoare pentru tinerele mame. Uh, stimată comisie, aveți curajul uh, să schimbați lucrurile, pentru că uh, eu susțin o uh, strategie familială europeană. Angajatorii nu trebuie să considere că aceste concedii de maternitate sau de paternitate constituie o pierdere economică, pentru că, de fapt, și Comisia de Ocupare a Forței de Muncă trebuie să rezolve lucrurile. Mame Persoanele în cadrul schemei noastre demografice sunt, de fapt, forța de muncă cea mai importantă. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Încheiem aici dezbaterea noastră. Există o propunere de rezoluție care va fi supusă la vot mâine. și eh, mă scuzați, spune președintele, ar fi trebuit în încheiere să dau cuvântul și doamnei comisar. Sau eh, după ce le auzite v-ați schimbat părerea? Tady teď proběhla, protože pro mě je eh, zdrojem. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. A fost pentru mine o sursă de inspirație și de încurajări. M-am gândit la ce ați spus. Ați spus că aici e vorba de legislație ce privește drepturile femeilor. Întrebarea mea este a avea copii este un hobby sau este un lux pe care femeile pot sau nu pot să și-l permită? Dacă dorești să ai copii, e o nevoie a femeii sau a societății? Eu mă întreb, cum se face că femeile muncesc atât de mult și atâtea zile fără să fie remunerate în uh, sânul familiei, familiilor lor. Acest lucru este pentru binele lor sau pentru binele întregii societăți? Eu v-am spus că vreau să o luăm de la capăt, dar vreau și să schimb mentalitățile și nu cred că trebuie să privim această problemă din perspectiva drepturilor femeilor și numai din această perspectivă. Eu încerc să promovez politica egalității de gen. Uh, Oamenii vorbesc despre nediscriminare, despre drepturile femeilor, însă se pare că nimeni nu ascultă, pentru că e vorba doar de chestiuni legate de gen. Cred că poate asta a fost uh, problema acestei directive. Poate că de aceea directiva a fost atâta timp uh, blocată, a stagnat. Această lipsă de progres din ultimii cinci ani este motivul pentru care dorim să retragem directiva. Cum se face că oamenii sunt mult mai atenți când vorbim despre chestiuni economice? Poate că aceasta este o problemă, o întrebare retorică, filozofică, dar uh, vreau să luăm în calcul toate argumentele și vreau să evit uh, observațiile cinice, cum că dorim uh, ca femeile să nască pentru că dau viață viitorilor contribuabili. Însă există și argumente economice ce trebuie să fie luate în calcul. Femeile poartă povara nașterii copiilor și trebuie să depășească obstacole când vor să se reintegreze pe piața muncii. Acestea sunt problemele pe care trebuie să le avem în vedere și trebuie să ținem cont de toate argumentele dacă dorim să le soluționăm. Revenind la textul directivei, avem în față două opțiuni. Fie continuăm pe această bază a directivei din 2008 și uh, așa cum uh, a spus doamna Renner, acest text este mai bun decât nimic sau mai bun decât legislația anterioară. Deci dacă promovăm această propunere, vom avea măcar ceva, o oarecare îmbunătățire a protecției uh, femeilor și mamelor. Deci am avea o ocazie de a evalua rolul femeilor și uh, mamelor. Pentru mine, în calitate de comisar, Poate că ar fi mai ușor să încerc să conving majoritatea statelor membre de la Consiliu să schimb, să-și schimbe abordarea. Asta am încercat să fac. Am dorit să revin acest punct pe ordinea de zi a Consiliului și să se renunță la opoziția cu care ne-am confruntat din partea Consiliului. Există însă și o altă variantă, un text nou. Dar înainte să ajung la acest text alternativ, permiteți-mi să vă spun încă ceva. Când am început să lucrez la comisie, am făcut o evaluare a impactului acestei directive asupra creșterii locurilor de muncă creșterii nivelului ocupării și am constatat că această propunere nu ar avea un efect pozitiv direct asupra ocupării. Din 2008, mai multe state membre au adoptat legislație care a îmbunătățit protecția femeilor, a crescut nivelul de protecție a femeilor și de aceea cred, deși nu doresc să vorbesc în numele Consiliului, cred că de aceea directiva este blocată la Consiliu. În ceea ce privește documentul nou, eu vreau să fiu foarte ambițioasă. Vreau să vin cu o propunere ambițioasă în două feluri. Vrem ca ea să reconcilieze viața de familie și munca pe întreaga durata a vieții și vrem să implicăm mai mult bărbații în uh, creșterea, um, în viața de familie. Vreau să le permit bărbaților să-și permită luxul de a rămâne acasă pentru a-și îngriji copiii. Acest lucru ne-ar ajuta și să facem față divergențelor de salarii și pensii. Reconcilierea vieții de familie cu munca reprezintă o problemă foarte dificilă. Se vorbește aici despre nediscriminare, despre dreptul muncii, despre dreptul familiei. Vedem uh, abordări diferite și tradiții diferite în fiecare stat membru tradiții care au rădăcini foarte trainice. Eu vin uh, dintr-o țară în care multă lume consideră că dacă se întoarce la muncă prea devreme după ce a născut, uh, este o mamă rea. Lucru greu de înțeles, poate, pentru cetățenii altor state membre ar trebui să facem o analiză clară și a competențelor Comisiei Europene. Unii dintre dumneavoastră au spus că vorbim despre competențe comune și noi nu dorim să încălcăm principiul subsidiarității. M-ați întrebat uh, cum arată calendarul? La momentul de față analizăm situația. Eu uh, mă ocup de dosar împreună cu colega mea, doamna Tyson. Voi continua să fac acest lucru și alături de domnul Timmermans și de domnul Dombrovskis, pentru că și uh, dumnealor sunt implicați. Nu doream să menționez niciodată specifică la momentul de față, dar cred că în a doua jumătate a anului curent uh, este posibil să avem o propunere specifică. sau măcar o evaluare de impact. Sper că nu am vorbit prea mult, era important să fac câteva comentarii uh, Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună. Știu, uh, simt că sunteți foarte motivați să lucrați la acest uh, dosar uh, sperând că el va duce la schimbări sociale pozitive și că va îmbunătăți situația femeilor și mamelor din Europa. Vrem reguli mai bune nu doar pentru femei, ci și pentru piața muncii și economiști. Mulțumesc din partea um, Consiliului doamna Califcenco. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați deputați. Multe critici s-au exprimat la adresa Consiliului în dezbaterea din această seară, însă nu pot fi de acord, pentru că am încercat să obținem susținerea statelor membre de ani de zile pe acest dosar lipsa de susținere pentru dosarul prezentat de comisie nu ar trebui să fie interpretată ca o lipsă de voință pentru protejarea drepturilor părinților care lucrează. Un stat membru care oferă un sistem generos de concediu parental, unde părinții pot să aleagă cine uh, îngrijește copilul și unde există concediu de maternitate, respectiv paternitate, pe 18 luni, venind dintr-o așa țară, pot să vă spun că m-am angajat pe deplin. Însă nu ar trebui să dramatizăm situația prea mult. Salutăm intenția Comisiei de a veni cu o propunere mai bună, care să fie mai realistă și mai modernă. Vreau să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi doamnei Cora Bild și doamnei Muneșatie pentru intervenții și pozițiile exprimate, uh, exprimând că își doresc un uh, sistem de concediu parental mai modern, mai de actualitate și fără a arăta cu degetul uh, pe cei care împiedică găsirea unei soluții. Înțelegând importanța concediului parental pentru familia din Europa, totuși, acesta nu trebuie privit în izolare. Dar trebuie incluse și alte măsuri, uh, instituții de îngrijire a copilului, timp de lucru flexibil și așa mai departe. De asemenea, că trebuie ca povara îngrijirii copiilor să se împartă echitabil între femei și bărbați. Iată deci o mulțime de idei care pot servi ca sursă de inspirație. Pentru a concepe un copil e nevoie de un bărbat și o femeie. De ce vorbim așa, dar doar de concediu de maternitate atunci când vorbim de nașterea unui copil? Mă îngrijorează retorica utilizată în contextul acestei dezbateri. Bărbații trebuie să dispună de același drept de a participa la creșterea și educarea copiilor. Așadar, aș doresc să folosesc această ocazie pentru a invita pe doamna comisar, atunci când va lucra la noua propunere, să vină cu una modernă în care ambii <clears throat> părinți vor putea beneficia de oportunitatea de a se implica în creșterea și educarea copilului. Cred că asta va fi de real folos cetățenilor din Uniunea Europeană. <clears throat> Stimați deputați, Consiliul este un colegiuitor a cărui opinie vis-a-vis -vis de actuala propunere este cât se poate declară. Deci va trebui să facem o alegere. Putem să fim în dezacord pe actuala propunere legislativă în următorii 5 ani sau să găsim, sau încercăm să găsim o soluție pe baza unei propuneri legislative noi. Consiliul și-a exprimat opțiunea. Sperăm că vom putea ajunge la o înțelegere în viitorul apropiat. Domnule președinte, stimați deputați, eu cred că toate statele membre pot uh, contribui în găsirea unui rezultat pozitiv în acest domeniu. Mulțumesc pentru atenție!